Uniunii Europene. Acum, spuneam, trecem la vot. Avem o propunere de rezoluție din partea a 5 grupi. La alineatul 1 avem textul original. Ce este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Se aprobă. Alineatul 3, textul inițial, în șase părți. Prima parte, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține, se aprobă. A treia parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A cincea parte. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. A șasea parte, vă rog, la fel cu apel nominal, să deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Mai departe, după alineatul 3, amendamentul 2, rot, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Textul se respinge. Amendamentul 3, la fel s-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este respins. Alineatul 4 pe 3 părți, Copel nominal. S-a deschis votul, prima parte. S-a închis votul. Se aprobă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Partea a treia s-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Amendamentul 4 pentru alineatul 5, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge și amendamentul din text original cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Alinatul 6 în două părți, ambele cu apel nominal, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Amendamentul 5 de la alineatul 7. S-a deschis votul cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Mai departe, textul inițial pe trei părți, toate trei cu apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Partea a treia s-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă mai departe amendamentul 7, amendamentul 6, cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 7, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Se aprobă. Alinatul 9. Textul inițial pe patru părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Partea a doua, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Se aprobă. Partea a patra, apel nominal. Să a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Alineatul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Apoi, după 10, amendamentul 8 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Textul se respinge. Amendamentul 9, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Textul se respinge. Alineatul 11, textul inițial, pe două părți, prima parte. Cine se pentru? Împotrivă. Se abține? Se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se aprobă. Pa, alineatul 12, textul inițial pe trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Apoi, alineatul 12, amendamentul 10, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11, la fel, apel nominal. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 13, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Se aprobă. 14, în două părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Alinatul 15, amendamentul 12. S-a deschis votul. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la textul inițial pe două părți, ambele cu apel nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este aprobat. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se aprobă. Apoi, după alineatul 15, amendamentul 13 ca per nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Având în vedere, revenim considerent la textul, de, de la textul inițial, s-a deschis votul. Apel nominal. S-a închis votul. Se aprobă considerentul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Considerentul D. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. După considerentul H avem amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este respins și acum votăm rezoluția în totalitate. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Textul este adoptat. Felicitări autorilor. Dragi colegi, înainte să trecem la vot, dați-mi voie să fac o scurtă declarație personală. Unii dintre dumneavoastră știu că acum sunt principalul candidat al verzilor austrieci de, la alegerile de pe 15 octombrie. Asta înseamnă că voi pleca din Parlament și asta înseamnă că este și ultima oară când sunt uh, vicepreședinte și prezidez voturile. Și aș dori să vă mulțumesc tuturor Aș dori să spun câteva vorbe de mulțumire pentru cei opt ani în care am lucrat cu dumneavoastră, cu mulți dintre dumneavoastră în acest Parlament, în spiritul cooperării și nu al confruntării. Cooperarea care ne unește, cel puțin ne unește pe o mare majoritate dintre noi în acest Parlament și uh, timp de trei ani am fost vicepreședinte. Au fost niște ani foarte buni pentru mine și vă promit că uh, iau acest spirit european pe care l-am uh, experimentat aici cu mine în uh, dezbaterile naționale și în Parlamentul Austriac și aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră dintr-o capacitate diferită pentru că avem nevoie de parlamente naționale și un parlament european foarte puternice. Vă mulțumesc foarte mult! Now, we proceed with... Mergem acum mai departe cu voturile. Raportul doamnei Vălean, restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, amendamentul 5, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Prima citire a Parlamentului a fost finalizată. Prima lectură. Trecem la următorul vot, votul raportului domnului Mato în ceea ce privește măsurile aplicabile în Convenția ICT, amendamentul 84, 34 cu vot cu apel nominal, să deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și s-a adoptat. Apoi trecem la amendamentul 33, uh, prin ridicarea mâinii, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. De asemenea, aici s-a finalizat prima lectură a Parlamentului. Următorul vot, raportul HED, în ceea ce privește capacitatea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE, alinatul 2, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Alinatul 9, textul original, prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 15, textul original în două părți, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Partea a doua, tot vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 19, textul original, prin ridicarea mâinii pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Alinatul 21, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Alinatul 23, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 25, textul original în două părți, prima parte prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte prin ridicarea mâinii pentru, împotrivă, abțineri, Aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Alineatul 27, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, Aș zice că se adoptă. Alineatul 28, textul original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 31, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 35, textul original, în două părți, vot cu apel nominal pentru prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat a doua parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Alineatul 39, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Alineatul 42, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 44, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Alineatul 45, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 48 pentru. În două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 52, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alnatul... nu, haideți să verificăm. Alnatul 52, partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alnatul 56, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Nu, scuze. Nu, revenim la alinatul 55, textul original, ridicarea mâinii, cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Bun. Alinatul 55, vot cu apel nominal? Nu. Vot electronic, s-a deschis votul. The vote is S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 56, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 57, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Da, eu cred că a fost destul de clar respins. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 59, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 61 în două părți, prima parte, vot cu apel nominal, Să a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 62, eh, prin uh, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 63, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul D în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul S în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul AD, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și ajungem la votul rezoluției în întreg. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul vot, raportul uh, Jimenez Beseril Barrio. Domnul Carter, aveți un punct de procedură? Please try again, try again. Mai încercați o dată cu microfonul, vă rugăm. Yeah, okay. Sorry about that. Îmi cer scuze, dragi colegi. Se pare că nu merge votul. Nu votez foarte adesea pentru ceva, dar când încerc să fac acest lucru, văd că nu merge aparatul de vot. Poate să vină un, uh, un tehnician să verifice, se tot lipește butonul. Deci vreți un tehnician care să vină acum la dumneavoastră să verifice. Da, îi rog pe tehnicieni să analizeze aparatul de vot al domnului Carver. Trecem la raportul doamnei Jimenez Beseril Barrio în ceea ce privește restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare. Primul vot, alinatul 5, textul original în două părți, prin ridicarea mâinii, pentru, uh, pentru prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bun, verificăm. Partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Alinatul 9, textul original, prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Alinatul 17. Două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 23. Textul original pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm. Alinatul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. La limită, dar se respinge. Alinatul 32 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 36, textul original pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția în întregul său, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Îi mulțumim raportorului. The next vote is... Următorul vot, uh, raportul uh, Bosenberg-Vignonidi, combaterea criminalității informatice. Primul vot, alineatul 38, textul original, prin ridicarea mâinii, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 78, textul original pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerentul P. Vreți să verificăm alinatul 78? Bun. S-a deschis votul la alinatul 78. The vote Se adoptă. Considerentul P, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E o majoritate similară, dar verificăm. Considerentul P, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Următorul raport este raportul Beauty Coffer în ceea ce privește relațiile politice ale UE cu ASEAN. Primul vot este doar un amendament din partea raportorului prin ridicarea mâinii, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm rezoluția cu vot cu apel nominal, să deschid votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și raportorului. Și încă o dată mulțumesc și vă urez poftă bună! Stimați colegi, vreau să-i rog pe cei dintre dumneavoastră care pleacă din sală să o facă repede ca să putem începe explicațiile de vot. Stimați colegi, o să începem explicațiile de vot. Primele se referă la rezoluția privind stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit. Înainte de a da cuvântul primului vot,